cetățenii noștri, de sănătatea lor și ea trebuie să fie primordială în acțiunile noastre. Mulțumesc foarte mult! știu dacă mai dorește cineva să intervină dintre colegi, atunci haideți să vedem cum stăm. Cred că putem să spunem și să repetăm că problema există, pericolul nu a fost înlăturat. Comisia Europeană ne-a confirmat că a primit niște informații și că studiază dosarul, chiar dacă încă nu și-a exprimat oficial poziția. Apoi s-a cerut ca Comisia Envi să fie și ea implicată astfel încât să se poată analiza mai bine situația. De asemenea, s-a mai reamintit aici că informațiile de la autoritățile italiene nu sunt precise, nu sunt fiabile. Atunci, petiția trebuie să rămână deschisă și noi trebuie să urmărim în continuare cu multă atenție evoluția lucrurilor. Ne vom adresa autorităților italiene pentru a solicita încă o dată informații. De asemenea, să implicăm pe colegii de la Envi și lor să le cerem un aviz pe acest dosar. Și de asemenea, propun să așteptăm și ce va face concret Comisia Europeană. Așadar, cu siguranță ne vom întoarce la acest subiect, la această petiție, care va fi din nou discutată într-un viitor apropiat. Sper că sunteți de acord cu această abordare. Mulțumesc! kedves kolléganőm figyelmeztetett arra, hogy esetleg még a peti... Dragi colegi, mi s-a spus că s-ar putea ca um, dacă doriți, uh, domnilor peticionare, puteți să luați cuvântul din nou pentru a trage concluziile, pentru a ne spune ce părere aveți despre această abordare. Da, mulțumim Comisiei dumneavoastră, Comisiei PETI, care ne-a acceptat aceste doleanțe ale cetățenilor noștri și da, așteptăm ca în curând, sperăm noi, banii care încă nu au fost cheltuiți să, să poată să fie folosiți și ca lucrurile să se rezolve. Vă mulțumim foarte mult! Erișcu să nu sipem. Și noi vă mulțumim. Foarte bine. Acum putem să mergem înainte cu următoarea petiție. E vorba de petiția 1405 per 2007, prezentată de uh, cetățeanul bulgar Ivailo Asenov Krastev, pe un subiect destul de complicat, care privește și acesta protecția mediului, sănătatea cetățenilor. Autorul petiției nu este prezent aici. Și atunci dau cuvântul imediat uh, uh, reprezentantei Comisiei Europene de la DG Mediu. Antoneta Rizova Calapiș. Vă rog, aveți cuvântul. Yeah, thank you. Vă mulțumesc, domnule președinte. Bună ziua tuturor. Uh, sunt de la Directoratul General pentru Mediu Serviciile Comisiei au uh, informat Comisia PETI în ianuarie 2012 că procedura de încălcare în ceea ce privește nerespectarea de către Bulgaria a crea creării uh, unei infrastructuri de tratare a deșeurilor ar fi fost suspendată pentru că există un proiect pentru crearea unui sistem integrat pentru o instalație de tratare a deșeurilor în municipiul Sofia. <clears throat> Proiectul uh, uh, presupune crearea unei uh, uzine de tratare a deșeurilor biologice și organice, precum și deșeurilor verzi. Proiectul a început în 2015 și a dus la închiderea <clears throat> depozitului din Suhodol, care face obiectul petiției. Deci în decembrie 2012 s-a descris un nou dep depozit uh, conform directivei, uh, cel uh, problematic s-a închis, iar în privința celor două, celorlalte două instalații din Sofia, deci cea de uzina de compostare pentru deșeuri verzi și organice și de tratare bio au început să funcționeze din 2013 și 2014. După examinarea situației și a faptelor, com serviciile Comisiei uh, au uh, hotărât că Bulgaria își îndeplinește acum obligațiile pentru a asigura o infrastructură um, pe măsură pentru ce uh, Um, tratarea deșeurilor și, în consecință, și să retragă procedura de încălcare. Vă mulțumesc! În ceea ce privește procedura de încălcare, care este de fapt situația? Deci s-a închis procedura sau e încă în curs? Procedura s-a închis dat fiind faptul că situația s-a îmbunătățit. Există acum un sistem integrat pentru tratarea deșeurilor în municipiul Sofia și, practic, uh, petiția nu mai are fond. Mulțumesc. Uh, dragi colegi, doriți să luați cuvântul? Mulțumesc. Eu aș avea o întrebare suplimentară. Deci nu se mai folosește acest depozit. Dar care mai e situația? Acolo există încă pericole la adresa mediului? A fost uh, acoperit depozitul de deșeuri? Depozitul a fost închis întru totul, se folosește un alt depozit Um, și sunt în curs lucrările de reabilitare, dar uh, depozitul în sine s-a închis de tot. Iaroslav, mulțumesc. Dacă procedura s-a încheiat, procedura de încălcare, într-o uh, satisfacție a tuturor părților, eu sugerez să se încheidă și petiția în sine. Da, mulțumesc. Sunt de acord. Și comisia propune să se închidă această petiție, colegii de asemenea, nu se opune nimeni, deci petiția se închide. Doamnelor și domnilor, dragi colegi, trecem la următoarea petiție. E o vorba de o problemă recurentă. Petiția 270-2015 Uh, depusă inițial de Andrei Cania cu 122 de semnături și vizează o problemă a șoferilor de camion, de camion în Germania, dar și în alte țări membre. Aceștia uh, au un salariu minim prevăzut, dar Asta duce la probleme și tensiuni cu lucrătorii din alte uh, state membre. Petiționarul nu este prezent în sală. de pentru care invit reprezentantul comisiei, uh, domnul Pedro Diaz sau pe domnul Federico Pancaldi, să ne prezinte poziția comisiei. Vă mulțumesc. Practic, procedura de încălcare este încă deschisă în această, cau în această cauză. Comisia adoptat uh, o, a trimis o înștiințare a autorităților germane în luna iunie în, încă nu a primit răspuns la, acest, la această scrisoare, deci Comisia evaluează situația și continuă discuțiile cu autoritățile germane. În ceea ce privește fondul acestui dosar, poziția Comisiei este că noi salutăm introducerea salariului minim în Germania și considerăm că, în general vorbind, este o măsură bună pentru îmbunătățirea locurilor de muncă și pentru stimularea competiției, concurenței în toate sectoarele economice. Dar uh, Comisia a indicat că este împotriva unei aplicări sistematice a salariului minim pentru toate operațiunile de transport. Comisia consideră că astfel s-ar putea ajunge la restricții în privința serviciilor și în privința liberei, liberei circulații a bunurilor. Așadar, măsurile întreprinse de autoritățile germane sunt considerate drept disproporționate. Nu toate operațiunile de transport din Germania ar trebui să fie supuse regulilor salariului minim. Spre exemplu, dacă un operator uh, rutier traversează frontiera fără a pune la dispoziție servicii pe teritoriul Germaniei, atunci uh, șoferul nu ar trebui să fie supus regulii uh, salariului minim din Germania. De asemenea, este important de luat seamă la faptul că această măsură nu vizează doar salariul minim, ci vine însoțită și de o serie de cerințe administrative și de costuri administrative. Există uh, o preînștiințare uh, care uh, presupune o povară suplimentară, mai ales pentru firmele mai mici. Pentru a vă da un element de context, trebuie să spun că Comisia s-a lansat în revizuirea Uh, întregii legislații în ceea ce privește uh, transportul rutier, inclusiv aspectele sociale. Iar propunerea Comisiei pentru revizuirea directivei privind lucrătorii detașați se aplică tuturor sectoarelor, inclusiv cel al transporturilor rutiere iar pentru servicii se deschid uh, diverse posibilități în această revizuire, posibilități de lămurire în privința regulilor care îi vizează pe lucrătorii detașați uh, din sectorul transporturilor. Deci nu putem privi această chestiune fără Uh, a lua în seamă și uh, cazul de uh, procedura de încălcare din Germania, dar nu doar din Germania, și din Franța și alte state membre. Mulțumesc! Mulțumesc! Dau acum cuvântul colegilor. Iaroslav și apoi poate altcineva? Iaroslav. Având în vedere că e o petiție din Polonia, să spargi tu gheața. Mulțumesc. Am o observație rapidă în privința procedurii care este în curs, deci situația nu este rezolvată, drept pentru care și petiția ar trebui să rămână deschisă, nu-i așa? Mulțumesc. Vă mulțumesc, domnule președinte. Eu sunt un oaspete de la Comisia TRAN și trebuie să vă spun că așteptăm cu mare nerăbdare ca această procedură de încălcare să evolueze din punctul de vedere al Comisiei. Pentru că ne ocupăm de această chestiune de doi ani aproape. Ori între timp, și în alte state membre au apărut uh, cazuri similare. S-au introdus măsuri similare. Franța, dar nu este singurul stat membru în cauză. Fiecare țară poate hotărâ în privința salariului minim. Asta nu e nici de cum problematic. Însă, în ceea ce privește sectorul transporturilor și mai ales IMM-urile din acest sector, e clar că povara este uriașă pentru a se ridica la înălțimea tuturor acestor cerințe ale dreptului național. Știm că este în pregătire pachetul uh, privind transporturile rutiere. Și lucrătorii detașați, de asemenea. Dar mie nu mi se pare că uh, putem cădea în privința acestor, acestui pachet sau în privința directivei, fără a ști exact care este situația procedurii de încălcare mm, cu Germania. Deci atâta timp cât uh, procedura de încălcare nu evoluează, um, tragem de timp și în privința pachetelor legislative. Mulțumesc. E, clar că e o chestiune foarte dificilă. Pregătisem o listă întreagă de întrebări cărora trebuie să li se aducă un răspuns în ceea ce privește această hotărâre. De obicei, adevărul e că nu prea știu ce fel de consecințe ar putea avea aceste măsuri în privința întreprinderilor din Polonia. E vorba de întreprinderi care s-au îndatorat, care au uh, cumpărat tiruri, deci au făcut investiții, ori aceste măsuri s-ar putea să um, aibă ca drept consecință șomajul pentru șoferii polonezi. Eu aș vrea să se ia în seamă consecințele economice și materiale pentru diferitele țări, mai ales pentru acele țări în care salariile sunt mai mici, cum ar fi cazul uh, membrilor mai um, de dată recentă ai UE. În principiu, șoferii ar trebui să se bucure pentru că ar câștiga mai mult, dar în timp ce ei câștigă mai mult, alții își, își vor fi pierdut slujba datorită cheltuielilor pe care le presupun aceste măsuri. Întrebarea este dacă acestea nu vor duce la concedieri în rândul uh, șoferilor de camion. Aș vrea ca petiția să rămână deschisă atâta timp cât uh, nu avem o imagine de ansamblu și clară a tuturor consecințelor. Încă o dată, vreau ca această petiție să rămână uvertă. Mulțumesc, doamna Danoc. Uh, nu doar Comisia PETI, ci și Comisia Ocupare lucrează pe acest dosar și tot de doi ani încoace. Și, și noi suntem în așteptarea mm, unui deznodământ în privința procedurii de încălcare. E vorba și despre statutul acestor întreprinderi din domeniul transporturilor rutiere. Mm, nuanțele sunt multiple și în uh, Letonia avem probleme cu uh, companiile de transport rutier. Eu aș propune ca această petiție să rămână deschisă așadar. Să nu uităm că va, va apărea și noua rețea de cooperare, nici nu mai știu precis cum se cheamă. Uh, e o rețea de cooperare între mai multe comisii uh, rețeaua de petiții, așa se cheamă, spune vorbitoarea. Uh, deci aș vrea ca um, acest dosar să fie prezentat și rețelei petiții. Nu știu exact care este procedura, însă mi-aș dori să se întâmple acest lucru. Mulțumesc. Dragi colegi, ați avea ceva de adăugat? Dacă nu, cred că putem rezuma spunând că primul obiectiv a fost atins, și anume conștientizarea problemei. Comisia Europeană încă nu a rezolvat problema, sunt de acord că această petiție ar trebui să rămână deschisă deocamdată și salut atitudinea și abordarea din partea Comisiei și anume că se implică în acest dosar și că încearcă să găsească o care de soluționare. Da, sunt mai multe comisii parlamentare implicate pe acest dosar, fiecare analizând situația din punct, propriul punct de vedere. Deci să lăsăm petiția deschisă și să vedem ce se întâmplă pe viitor. Mulțumesc! Foarte bine. Următoarea petiție, petiție de pe ordinea de zi este cea care poartă cota 804 2015 din partea unui cetățen italian și are ca subiect îngrijirile de sănătate în Germania și Spania. Ce am văzut eu din documentele noastre este că petiționarul nu este prezent în sală, însă și-a trimis uh, poziția comisiei, comisia a analizat-o, drept pentru care o invit pe Maria Luisa van de Vestelaken de la Directoratul General Ocupare să ne spună care este poziția Comisiei în această privință. Mulțumesc. Răspunsul Comisiei Europene către petiționar a plecat de la ipoteza că acest petiționar uh, era deja asigurat în uh, țara sa de origine. De aceea, noi am spus că trebuie să aibă acces la formularul S1, care îi oferă îngrijiri de sănătate în statul membru unde îți schimbi reședința. Totuși, ultimul mesaj pe care l-am primit de la petiționar ne arată că există informații noi și anume că nu mai plătește contribuții în Italia, deci în statul de origine și în al doilea rând că nu plătește aceste contribuții sociale nici în Spania. Deci este considerat drept inactiv din punct de vedere economic conform regulamentului în domeniu. În acest context, regulamentul din 2009 în acest uh, domeniu uh, nu armonizează legislațiile între statele membre, ci le coordonează între ele, așa cum sugerează însuși uh, titlul acestui regulament. De aceea ar trebui să se vadă care sunt uh, detaliile și condițiile pentru propriul sistem de asigurări uh, al acestei persoane. De exemplu, Spania este cea care hotărăște care sunt condițiile pentru a oferi acoperire și îngrijire medicale pentru persoane neasigurate. În conformitate cu legislația pentru asigurări sociale, trecerea de la un stat membru la altul poate oferi condiții diferite uh, de la un stat la altul din punctul de vedere al drepturilor pe care le are și contribuțiile sociale pe care trebuie să le plătească în sistemul național. Persoanele definite ca inactive au uh, drept țară de asigurare țara de origine. Deci, uh, dacă această persoană este inactivă din punct de vedere economic, uh, ar trebui să ceară asigurările în țara sa de origine. În acest context ar trebui să ținem cont și de directiva 2008 uh, care oferă dreptul cetățenilor europeni și membrilor familiilor sale dreptul de libertate de circulație între un stat membru și altul. Articolul 7 stabilește condițiile pentru reședința legală a unei persoane care se mută într-un anumit stat membru. Iar pentru persoanele inactive din punct de vedere economic trebuie îndeplinite două condiții în primul rând, acea persoană să aibă resurse suficiente pentru a se întreține și să nu devină o povară pentru sistemul de asigurări sociale în statul membru unde s-a mutat și o a doua condiție și foarte importantă în cazul nostru este să aibă o acoperire uh, totală din punct de vedere al îngrijirilor de sănătate în țara de origine. Uh, o decizie recentă a curții, uh, Comisia uh, contra Regatul Unit, arată că Aceasta este o condiție integrală pentru a oferi ajutorul social. Și ținând cont și de cele spuse mai devreme, cred că, în concluzie, petiționarul ar trebui să se asigure că uh, plătește asigurările sociale în țara de origine și, în acest sens, trebuie să îndeplinească aceleași obligații ca orice alte persoane asigurate în Spania care se află în aceeași situație. Mulțumesc! Mulțumesc! Deci, dacă am înțeles bine, poziția Comisiei este următoarea, în care uh, nici Germania, nici Spania nu încalcă regulamentele european prin uh, practicile curente. Așa este? Am înțeles bine? Da. Din uh, dovezile pe care le-am primit în această petiție, ni se pare că pentru o persoană inactivă din punct de vedere economic, uh, această persoană ar trebui să aibă asigurare în țara de reședință, deci în Spania, și nu considerăm că Spania ar încălca legislația comunitară. Doamna Petra, vă rog. Mulțumesc. Am informații na tema tego, czy... În comunicarea pe care am primit-o, ni s-a spus că nu există informații în legătură cu faptul dacă autorul petiției a încercat sau nu să își regularizeze situația de asigurat în țara în care trăiește actualmente. Nu știm, practic, cine i-a acordat această, acest card european de asigurări. Nu știm cine a eliberat acest card și nu știm, de asemenea, dacă Italia i-a eliberat acest card și dacă țara respectivă a făcut uh, demersurile care se impun în această situație. Eu aș zice să rămână deschisă petiția, dar m-aș adresa totuși petiționarului ca să ne dea informații în plus, ca să înțelegem mai bine situația. Mulțumesc. Sorry, excuse me. It seems to be a technical problem. There is no Se pare că a fost o problemă tehnică pentru că n-am avut interpretare în engleză. Acum este în regulă? Mulțumesc, atunci vom continua. Iaroslav, te rog. Sunt de acord cu ce ați spus, dar poate ar trebui să inversăm un pic uh, situația, să îl întrebăm pe petiționar uh, care era statutul său înainte de a trimite această petiție și dacă petiționarul nu avea cunoștințele necesare în legătură cu um, drepturile de care, la care avea um, drept în țara de reședință. Și după ce vom primi aceste, aceste informații, putem închide eventual petiția. Mulțumesc, doamna Zdanoca. Da, mulțumesc. Eu am o întrebare pentru reprezentantul Comisiei, pentru că n-am înțeles uh, din declarația dumneavoastră partea referitoare la reședința petiționarului. Pentru că în multe petiții apare uh, problema reședinței obișnuite și a celor alte tipuri de reședință, deci n-am înțeles prea bine aici care este poziția dumneavoastră. Îmi dați voie să răspund, domnule președinte? Da. pot să înțeleg pentru că uh, în ceea ce privește întrebarea cu interpretarea în engleză n-a fost foarte clară, dar pot să răspund la a doua întrebare. Vorbeam de testul pentru reședință legală, în conformitate cu libertatea de circulație a persoanelor. Acest concept este un concept preluat de regulamentul de coordonare. Reședința obișnuită este unde se află centrul de interes al persoanei respective pentru a vedea dacă are drept sau nu la anumite ajutoare sociale. Dacă ne referim la directiva pentru libertatea de circulație, aici vorbim despre un alt tip de reședință și aici vorbeam despre persoane inactive. Dar pentru a fi re- rezident legal într-un stat membru, trebuie să îndeplinești două condiții. Deci, în primul rând, să ai uh, Uh, resurse suficiente, deci să nu fie o povară pentru statul gazdă și, în al doilea rând, să ai o acoperire totală în ceea ce privește îngrijirile de sănătate. Da. Se pare că nu există suficiente definiții clare în legislația noastră problema aceasta cu reședința obișnuită sau celelalte concepte conexe. Dacă o persoană poate avea, de fapt, reședința mai mult decât un stat membru. Dar conceptul de reședință obișnuită este definit în regulamentul 883 din 2004, iar regulamentul de implementare include elemente pe baza cărora autoritățile naționale pot decide dacă acea persoană are dreptul la reședință obișnuită în acel stat sau nu. De exemplu, pentru studenți se vede de unde vin veniturile. Mulțumesc. Dacă am înțeles bine din prima frază a doamnei Vandereche, dumneavoastră ați spus că această chestiune este coordonată între statele membre, dar nu există o soluție obligatorie din punct de vedere legal pentru această problemă. Și probabil că e vorba aici de o chestiune care se află într-o zonă gri, nedefinită și eu aș sugera, ținând cont de răspunsul și declarația Comisiei, să închidem această petiție. Însă am văzut care este dilema cu care se confruntă colegii și acum mai degrabă m-aș înclina, așa cum uh, spunea și Iaroslav, să cerem petiționarului să vină cu informații mai concrete pentru a vedea ce a făcut până acum, pentru că nu am primit suficiente informații și în lumina acestor uh, noi date să analizăm din nou situația, după care să luăm o decizie pentru a vedea dacă închidem sau nu petiția. Deocamdată cred că informația de care dispunem nu este suficientă în ceea ce privește uh, etapele prin care a trecut uh, petiționarul. Cred că sunteți de acord cu mine, foarte bine. Atunci trecem la ultima petiție de astăzi. E vorba de petiția 789 din 2015, semnată de un cetățean belarus care locuiește în Belgia, domnul Andrei Sumar. Petiția se referă la vizele poloneze și petiționarul consideră că în Belarus se întâmplă lucruri ciudate legate de aceste vize. Din câte știu eu, autorul petiției este astăzi aici, în sală, așa că am să-i dau cuvântul și am să rog să își prezinte cauza în 5 minute, vă rog. Dear sirs, madams, in July 2015... Bună ziua! În uh, iulie 2015 am prezentat această petiție, uh, iar titlul dat era Traficul de vize poloneze în Belarus. Ceva timp după aceea au avut loc atentatele tragice de la Bruxelles și de la Paris. Astăzi această petiție aș numi-o mai degrabă una legată de uh, problema terorismului. E vorba de uh, vizele poloneze uh, din Belarus, uh, pentru care trebuie să plătești în jur de 500 de euro intermediarilor uh, pentru a obține aceste vize, fără ca măcar să trebuiască să treci pe la consulat. Iată, deci, uh, cu doar 500 de euro poți să ajungi până aici și să provoci tragedii. E vorba de o adevărată recidivă a criminalilor din Belarus. Pentru prima oară, S-a văzut uh, ce s-a întâmplat uh, cu poliția din Germania, Franța și Spania în 2011. Multe persoane care aveau interdicție să intre în UE și care totuși au obținut de la consulatele poloneze vize pentru a intra în zona Schengen. Practic s-a organizat uh, o adevărată afacere a vizelor în Belarus și mă surprinde faptul că în Uniunea Europeană nu există niciun organism care să ancheteze această fraudă a vizelor. De aceea sper să găsiți uh, autoritățile competente care să se ocupe de această problemă. Și vreau să vă atrag atenția că în conformitate cu informația pe care am primit-o de la secretariatul PETI, autoritățile poloneze nu au răspuns uh, pentru a oferi informații legate de această petiție. Autoritățile poloneze încearcă să eludeze responsabilitățile lor în acest domeniu, pentru că informațiile ar putea fi folosite împotriva lor. Iată de ce vă cer să nu vă asumați responsabilitățile pentru crimele altora. Am primit uh, în ultimul timp tot felul de amenințări uh, teroriste, așa că de acum încolo, după fiecare avertizare de felul acesta, fiecare dintre dumneavoastră ar trebui să-și țină respirația și să se roage ca un terorist să nu primească o viză Schengen. Însă dacă acest lucru s-a întâmpla, fiecare dintre noastre ar trebui să se simtă vinovat uh, pentru ceea ce se întâmplă. Mișcarea renașterii a început să încheteze problema vizelor ilegale în Belarus în 2012. După un an, autoritățile locale au început să facă presiune asupra noastră. A trebuit să închidem două site-uri internet ale mișcării noastre și să reducem activitățile. După încă un an, a trebuit să plec din Belarus pentru că cei care au organizat afacerea vizelor în Belarus um, au găsit acum uh, mediul prielnic în această țară. Regimul Belarusului nu protejează drepturile propriilor sări cetățeni în ceea ce privește obținerea vizelor Schengen. Cer autorităților uh, am prezentat uh, un apel în fața autorităților poloneze de azil. Am petrecut un an în tabele de refugiați din Polonia am prezentat o felul de apeluri autorităților poloneze. Multe dintre ele au ajuns în instanță, însă nu au avut niciun fel de succes și afacerea necurată continuă. E clar pentru mine că sistemul legal din Polonia este imperfect și chiar corupt. Presiuni de necrezut au fost exercitate față de mine atâta timp cât mă aflam în Polonia. Am primit tot felul de amenințări și a trebuit să mă lupt de multe ori. În 2015 am plecat spre Belgia și uh, încă m-au mai durut uh, mult timp după aceea pumnii. Din nefericire, a început totul din nou în Belgia. Am petrecut aici un an într-o tabără de refugiați și s-au utilizat tot felul de metode de intimidare împotriva mea. Cazul cel mai recent a fost de otrăvirea alimentelor pe care le mâncam vinerea trecută zeci de scrisori pe care le-am trimis membrilor Parlamentului European n-au ajuns la destinație. Pot să vorbesc aici despre încălcarea regulilor Parlamentului European în cadrul uh, uh, procedurilor necesare petiției prezentate în fața Comisiei Libe. S-au făcut de asemenea uh, și publicitate în ceea ce privește afacerea necurată a vizelor. Cine face însă toate aceste lucruri? Vreau să mă întorc acasă la mine pentru că nu mi-am văzut părinții de 2 ani, dar nu mă pot întoarce pentru că sunt singura persoană care cede să se analizeze această fraudă a vizelor la nivelul autorităților UE. Sper ca după această întâlnire să mă susțineți și în felul acesta amenințările împotriva mea nu vor mai avea niciun sens. Vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc. Domnule Sumar? Domnule Sumar, ați avut uh, posibilitatea aici în fața noastră și uh, să vă exprimați așa cum ne-ați cerut. Cred că există aici două chestiuni. În primul rând, uh, amenințările la adresa dumneavoastră și acest lucru nu-l putem decât să-l condamnăm și pot să vă spun că aveți toată simpatia noastră și a mea personală. O a doua chestiune este cea prezentată în petiția dumneavoastră, o chestiune foarte gravă, și anume faptul că nu e corect ca plătind o anumită sumă de bani să poți să-ți cumperi o viză pentru zona Schengen și Uh, faptul că au fost implicați uh, diplomați uh, polonezi în această afacere. Este o acuzație foarte gravă care trebuie analizată în ansamblul său. Așa că am să dau cuvântul reprezentantului delegației permanente a Poloniei. Doamna reprezentant, vă rog. Mulțumesc foarte mult, domnilor și domnilor. Aș vrea să prezint poziția noastră față de uh, această acuzație de activitate criminală organizată din partea domnului Sumar. Ministerul Afacerilor Externe polonez a primit uh, mai multe scrisori din partea uh, organizației Renașterea referitoare la această problemă a viselor și activitatea criminală în care uh, se pretinde că diplomații polonezi ar fi uh, fost implicați. Toate aceste acuzații au fost uh, analizate cu foarte mare atenție, atât de către Curtea de Conturi, care în 2013 s-a pronunțat spunând că sistemul de acordare a vizelor ar trebui să fie mai performant, ar trebui să fie unul digital, însă nu s-a găsit uh, nicio dovadă care să confirmă acuzele uh, prezentate de domnul Sumar. S-a făcut uh, și un control la nivelul Ministerului Afaceri Externe. Acest lucru s-a făcut în aprilie 2013 la Brest, la ambasada poloneză de la Minsk, în uh, Belarus și niciunul din controlele realizate de noi nu ne-a adus în fața unor dovezi clare de corupție. Domnul Sumar spune că e de ajuns să plătești 400 sau 500 de euro și că nu e nevoie să te prezinți în fața consulatului pentru a obține o viză, bani care sunt plătiți unor intermediari și care ajung după aceea în mâinile uh, diplomaților polonezi. E vorba de acuzații nefondate și, bineînțeles, recunoaștem faptul că există anumite organizații care oferă aceste servicii de intermediar, însă Ministerul Afacerilor Externe nu are nimic de a face cu astfel de organizații. Mai mult decât atât, pentru a, a facilita această procedură a vizelor pentru cetățenii din Belarus, s-a semnat și un acord între Ministerul Afacerilor Externe polonez și o societate care a deschis o birouri de acordare a vizelor în Belarus. În aceste birouri, cele de acordare a vizelor sunt tratate în termenele necesare și există intermediari care se ocupă dacă există astfel de intermediari uh, care realizează o activitate ilegală, subliniez încă o dată faptul că ministerul nostru nu are nimic de a face cu ei. Problema din Belarus ar putea fi rezolvată uh, prin înregistrarea uh, digitală și ministerul nostru face tot ce stă în putință pentru a ajunge la o astfel de înregistrare digitală. Bineînțeles că există problema hackerilor care uh, ne atacă serverele uh, și care au pus în pericol uh, anumite procedee de codare, iar ministerul nostru a luat măsurile necesare pentru a modifica procedura în vederea eliminării acestor probleme. Practic, uh, se acordă termene nouă, noi de vize, de acordare a vizelor la fiecare câteva zile, noi proceduri care sunt definite, deci totul se pare că merge în direcția cea bună, incluzând aici uh, și înființarea serviciului de acordare a vizelor și uh, apelurile telefonice care sunt preluate. Pe de altă parte, numărul cererilor de viză este foarte ridicat în Belarus. Polonia oferă jumătate din toate vizele Schengen care sunt acordate în Belarus. Este o povară destul de mare pentru consulatul polonez, e vorba de mii de cereri anual și avem uh, foarte puțini uh, consuli. Am avut foarte puțini consuli în ultimii ani uh, în Belarus, tocmai din cauza atitudinii Belarusului față de noi. Atitudine care nu s-a schimbat în ciuda cererilor noastre repetate, de fiecare dată am avut răspunsuri negative. La ora actuală există o creștere a numărului de cereri de vize, și sperăm ca în curând situația să se normalizeze, astfel încât toți cetățenii Belarusului să poată depună cereri în termenele normale. Uh, Aș avea câteva obiecții, spune petiționarul. Președintele. Am să rog acum pentru câteva minute să ascultăm uh, poziția comisiei și după aceea dumneavoastră veți avea posibilitatea să interveniți în încheierea dezbaterii. Deci, am să rog reprezentantul uh, Comisiei Europene, doamna Schmidt, sau uh, doamna Lima Sachs să ia cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Mă numesc Gabriela Schmidt și vorbesc în numele Comisiei Europene. Comisia a primit uh, foarte multe plângeri din partea domnului Sumar legate de uh, presupusa existența unei rețele uh, criminale de uh, fraudă cu vize în Belarus. Nouă scrisori care au fost adresate direct președintelui Comisiei, domnului Juncker, de asemenea mai multe scrisori adresate înaltului reprezentant al Uniunii, uh, pentru uh, afaceri externe, doamna Mogherini, două scrisori adresate domnului comisar Avramopoulos, um, comisarul pentru migrație și afaceri interne, și o scrisoare adresată vicepreședintelui comisiei, domnul Timmermans. După care am avut uh, o corespondență intensă cu petiționarul. Petiționarul a prezentat problema acestei rețele criminale de fraudă cu vizele în Belarus, însă în niciuna din scrisorile trimise nu a adus dovezi ale unei astfel de acuzații. Și doar într-una din scrisori s-a remarcat o Uh, neregulă care a fost uh, comprobată de către Comisia Europeană și anume dificultatea de acces la uh, sistemul de programare electronică în Belarus. Comisia Europeană a luat legătura cu autoritățile poloneze, cu Ministerul Afacerilor Externe din Polonia și noi am observat că Polonia a luat toate măsurile necesare pentru a rezolva această situație. Lucru care a fost uh, explicat în detaliu astăzi aici de către reprezentantul Delegației Permanente a Poloniei. Iată de ce Comisia nu a constatat nicio încălcare sistematică a legislației europeană și, europene și uh, Uh, considerăm că toate vizele care au fost uh, acordate în Belarus uh, sunt în conformitate cu regulamentul 810 din 2009, regulamentul vizelor, codului vizelor. Noi am oferit cinci răspunsuri petiționarului în decembrie 2015, în care informam în detaliu petiționarul de faptul că nu am găsit uh, dovezi legate de activitatea ilegală a diplomaților polonezi legate de acordarea de vize în Belarus. De asemenea, o altă scrisoare a fost transmisă pe 26 ianuarie 2016, în care confirmam că răspunsurile au fost deja trimise și confirmam, practic, răspunsul anterior. Un al treilea răspuns a fost uh, trimis pe 23 uh, februarie 2016, în care confirmam încă o dată răspunsurile deja oferite în urma întrebărilor uh, reiterate pe care ni le-a adresat petiționarul. Pe 18 martie 2016 în conformitate cu codul de conduită a stafului uh, comisiei față de relațiile cu publicul, petiționarul a fost uh, informat că la comisie s-a luat decizia de a nu mai continua corespondența noastră pentru că nu au fost aduse dovezi noi în uh, scrisorile pe care le transmitea petiționarul comisiei. Și ținând cont de faptul că în acel moment primeam foarte multe scrisori din partea petiționarului. În aprilie 2016, doamna Belinda Paic, director pentru migrație, confirma încă o dată petiționarului că uh, comisia întrerupe această corespondență. Aș vrea să confirm încă o dată că am analizat această chestiune, în special chestiunea problematică a, a programării online, lucru care nu se mai face de altfel la consulatul din Belarus, tocmai în urma înființării acest, acelor uh, birouri de acordare a vizelor, prin care se pot prezenta mult mai multe cereri de vize într-o perioadă mult mai scurtă de timp. De asemenea, am informat autoritățile de la Minsk pentru că dacă a existat vreo astfel de activitate ilegală pe care noi n-am detectat-o, acest lucru se făcea cu ajutorul uh, uh, cetățenilor din Belarus, care uh, programau în masă um, online și după aceea vindeau aceste programări pe stradă. Dar nicio autoritate poloneză nu a fost implicată într-o astfel de procedură. De asemenea, vă confirm faptul că nu am primit uh, plângeri individuale din partea solicitanților de viză din Belarus, pentru că atunci când sunt probleme în țările terțe, în mod normal, cetățenii din aceste țări terțe uh, raportează uh, comisiei sau ne scriu pentru a evidenția astfel de nereguli. În ultimii ani au existat doar câteva cazuri izolate uh, care au fost prezentate comisiei, deci uh, nu a existat uh, o confirmare a acuzelor aduse de domnul Sumar. Mulțumesc! Mulțumesc! Acum uh, vreau să întreb pe colegii de la Comisia PETI dacă doresc să intervină. Iaroslav, te rog. Mulțumesc, domnule președinte. Se pare că s-au lansat niște acuzații destul de grave de către domnul sumar și acum am aflat că aceste acuzații sunt neîntemeiate. Nu s-au adus uh, dovezi pentru a sprijini aceste acuzații și atunci, dacă este să ne referim și la ce a spus reprezentanta Poloniei și a, comi- și a Comisiei, se pare că acest, lucru a fost uh, anchetat și investigat uh, pe îndelete și nu s-a făcut vreo dovadă a vreunei activități infracționale um, de care s-ar face vinovat sistemul consular polonez. Se pare că există o problemă pe care, din păcate, nu o putem noi aborda în acest uh, Parlament. Este vorba de faptul că există insuficienți uh, de mulți angajați consulari în Polonia. Adică consulatul din Minsk. Acest lucru a fost abordat în sensul că se pare că guvernul de la Minsk nu permite un număr suficient de angajați la consulatul Poloniei pentru că aici se poate în general să proceseze așa cum trebuie cerele de vize. Eu zic să închidem această petiție, în fine, pentru că nu cred că mai avem ceva de aflat sau identificat în acest dosar. Deci sugerez închiderea petiției. Doamna Zdanoca, rog. Eu m-am ocupat de codul uh, vizelor la Comisia Libe și poziția noastră a Parlamentului a abordat și problema acestei subcontractări care poate nu merge așa cum trebuie. Însă, Consiliul a insistat că se poate subcontracta această activitate către terți și acum am aș adresa Comisiei sau poate ambasadei Poloniei. Folosiți la Minsk acest sistem de subcontractare a acordării de vizei, a vizelor. Există intermediari, dar oficiali, care pot fi contactați pentru a se depună o cerere de viză? Dacă am înțeles eu bine, de fapt aș vrea să știu când a fost într-adevăr înființat acest punct consular și ce state membre UE sunt cuprinse în acest nou sistem și cum merge sistemul de acordare a vizelor în acest nou format. Da, o să încerc să dau răspuns uh, acestor întrebări. În uh, Belarus avem un punct de recepție a cererilor de uh, viză în mai multe orașe, inclusiv la Minsk din 2009 funcționează acest uh, punct consular și aceste centre consulare și funcționează foarte bine. E adevărat, facem apel la niște intermediari, dar pe de altă parte, birourile noastre consulare au primit niște orientări și directive și orice persoană care cere o viză poloneză poată să depună direct la biroul consular aceste cereri sau poate, eh, dacă dorește, să plătească acest intermediar pentru a o face în locul său. Mulțumesc foarte mult, doamna Ajdanuca. Da, și eu aș dori să, să, să, să închidem uh, această petiție, pentru că vedem că s-au făcut progrese mari în Belarus ce privește acordarea vizelor pentru spațiu Schengen. Deci ce sens mai are să mai păstrăm această desch- petiție deschisă? Mulțumesc foarte mult! E bine, Acum putem să dăm cu cuvântul din nou uh, domnului Sumer, domnul poteționar, pentru a-și trage concluziile proprii. Care este problema? Nu, vă rog frumos să mă ascultați, uh, să pot să termin ce am început să spun. Dumneavoastră ați adresat niște acuzații foarte grave la adresa funcționarilor respectivi. Noi nu ignorăm această acuzație, dar trebuie să vedem dacă există dovezi în acest sens. Și, la, și într-o instanță trebuie să faceți tot același lucru, trebuie să aduci uh, probe. Eu sunt cetățean slovac și am petrecut 25 de ani din viață sub dictatura comunistă. Deci, cred că pot să vizualizez un pic uh, cum funcționează societatea din Belarus, unde poate există tot felul de tertipuri uh, și care funcționează. Deci, personal vorbind, pot să am o rește empatie față de țara dumneavoastră, care sper că merge pe drumul democrației. Pe de altă parte, trebuie ca lucrurile în acest sens uh, să poată să fie lămurite, inclusiv în ce privește chestiunile consulare. S-a vorbit despre subcontractări, despre externalizarea unor servicii, despre niște intermediari care pot să se insereze în acest proces. Aceste lucruri noi nu putem să le rezolvăm, putem doar să spunem că uh, atragem atenția că funcționarii trebuie să-și facă datoria și de asemenea putem să spunem că se pot face niște pași în ce ne privește, dar e nevoie de dovezi, de probe care să uh, justifice această acuzație de corupție. Eu zic că comisia ne-a spus că um, comisia a închetat n-a găsit nimic, la fel ca și reprezentanța Poloniei, așa că vă dau cu cuvântul pentru concluzie. Mulțumesc. Eu sunt cetățean uh, al unei țări terțe și pot să vă spun poate o poveste pe care nu o cunoașteți. Dar uh, vreau să vă atrag atenția asupra multor declarații din partea unor oficiali polonezi. Domnul ambasador uh, al Poloniei, în, uh, doamna ambasador în Belarus, ea a spus că în Belarus grupuri criminale organizate controlează uh, procedurile de acordare a vizelor Schengen. Este ceea ce a declarat uh, doamna ambasador. Și, de asemenea, pot să vă mai adresez o întrebare. Ce se întâmplă cu poliția din Germania, din Franța, din Danemarca și așa mai departe? Aceste țări se fac vinovate de încălcări uh, multiple ale codului uh, vizelor. În ultimii 20 de ani. După scandalul de în acest an, șeful consulatului polonez care a dat niște vize în mod ilegal a fost transferat în țara mea, în Belarus. Mă scuzați, uh, spune domnul Sumaru, sunt foarte uh, nervos. În sfârșit, după ce a ajuns în, cara, în țara mea, a început să înflorească această afacere. În uh, Belarus, așadar. Eu cred că trebuie să primim informații de la țările europene pe care le-am menționat cât privește cele petrecute în anul 2011 Poziția Comisiei Europene, de altfel, mi se pare contradictorie și vă atrag atenția asupra sa. Comisia Europeană a recunoscut că există niște probleme legate de procedura de acordare a vizelor uh, Schengen în Belarus și în una dintre scrisorile sale, Comisia Europeană a recomandat uh, să nu se ia măsuri uh, uh, imediat, dar uh, ce se întâmplă cu această metodă de lucru? Nu mi se pare ceva bun. Nu mi se pare o metodă bună de lucru în aceste condiții, iar cât privește reprezentanta Poloniei, ea a declarat că Ministerul Afacerilor Externe din Polonia a controlat în nenumărate rânduri uh, situația din consulatele din Polonia, din Belarus, însă cred că nu ne putem baza pe rezultatele acestor inspecții, pentru că e vorba de aceleași persoane care, de fapt, își inspectează propriile grăzi. De fapt. Mi-aș cerut să dovedesc, să aduc probe. Mi-ar trebui o oră ca să vă prezint toate informațiile, toate documentele de care dispun. Pot chiar să vă aduc niște martori, dar nu pot să vi aduc, de fapt, pentru că sunt cetățeni uh, belaruși nu pot să <laughs> iasă din țară, însă vreau să vă atrag atenția Uh, asupra faptului că, uh, da, avem o petiție din Belarus analizată acum la Parlamentul dumneavoastră, dar nimeni nu face caz de asta în Belarus, pentru că regimul controlează această situație și a profitat pe deplin de această afacere. Și vedem că acest business cu vizele ilegale uh, a funcționat exact în perioada și funcționează exact în perioada în care uh, Belarusul uh, nu mai are parte de sancțiuni. Sancțiunile care se aplicate în trecut. Este destul de bizar. Când am venit aici, mi s-a spus că nu am mai mult de 5 minute pentru a vă prezenta situația, dar dacă îmi permiteți, dacă mă lăsați, uh, și așa cum ați spus uh, și dumneavoastră, cum situația este foarte gravă, aș dori să vă dau informații mai amănunțite, însă aș avea nevoie de timp în plus, aș avea nevoie de ocazie, de, de, de o șansă de a vă prezenta aceste informații. de fapt, nu v-am adus dovezi, este adevărat, pentru că nu, nu pot să fac asta, nu pot să fac asta acum, astăzi. Așadar, întrebarea mea este următoarea. Îmi puteți acorda o astfel de ocazie și șansă pentru a vă aduce aceste dovezi în cazul de față? Domnule Sumaru. Bineînțeles că această povestie, poveste nu se încheie astăzi. Aici și acum veți avea ocazia de a continua demersurile dumneavoastră, după cum considerați necesar. Și în viitor, noi eh, este clar că ne pregătim pentru un astfel de proces în viitor dar eu, pe de altă parte, față de intervenție, pe lângă intervenția dumneavoastră orală, nu am primit alte documente conexe, alte dovezi care ar putea să demonstreze mm, această corupție pe care o incriminați. Așadar, cum nu am primit dovezi și probe, Uh, concrete și cum am văzut că Comisia s-a ocupat de această treabă, cum am văzut că Ministerul Afacerilor Externe din Polonia s-a ocupat de acest dosar, în aceste condiții aș dori să închidem petiția și să menționăm uh, trei uh, lucruri. lucruri. Cred că ar fi bine să adresăm o scrisoare guvernului Belarus și să spunem că am primit o serie de informații și să le spunem că Uniunea Europeană va controla în continuare și inspecta sistemul de acordare a vizelor, că va face asta cu multă seriozitate și că va insista asupra nevoii de a avea niște activități corecte în acest sens. Apoi își uh, dori să scriem și o scrisoare Comisiei Europene, să repetăm informațiile pe care le-am auzit aici și să-i cerem acestei Comisii Europene uh, să examineze aceste informații. Astfel, să vadă în ce măsură externalizarea și subcontratarea acestor servicii ar putea eventual să nu fie tocmai în regulă. Deci să cerem comisiei să se aplece asupra acestui uh, aspect. Și, pe lângă asta, Uh, pe lângă aceste două scrisori, așadar, eu aș recomanda să închidem petiția. Însă, bineînțeles, dumneavoastră puteți să continuați demersurile pe care le doriți în continuare, repetându-vă că noi încă n-am primit nimic concret, nu ni s-au detaliat fapte concrete sau elemente care să ne permită să facem noi anumite alte demersuri suplimentare, deci dacă sunt colegii de acord, uh, doresc să închidem comis, uh, petiția. Dacă sunteți de acord, vă mulțumesc. Vă mulțumesc, dragi colegi. Am terminat uh, ședința de astăzi. Vă mulțumesc foarte mult pentru cooperarea voastră și o seară plăcută. Ne vedem mâine la ora 9.